și anume pe domnul Stelios Culoglu, dacă nu mă șer, se pronunță Colodu, spune președintele în Comisia pentru Dezvoltare și domnul Costas Crisogonos în Comisia pentru Afaceri Constituționale AFCO. Există obiecții? Nu este cazul, atunci aceste nominări au fost confirmate. Doamnelor și domnilor, la tribuna de oaspeți se află